un grup sau cel puțin 40 de membri nu depun o moțiune uh, prin care să ceară aprobarea acestuia prin vot, atunci vor fi considerate aprobate în mod tacit. Acestea erau anunțurile pe care am dorit să le fac și acum vă propun să trecem la ordinea de zi. Această ordine de zi, acest proiect de ordine de zi a fost aprobat de către conferința președinților pe 9 septembrie, conform articolului 137 din regulamentul de procedură. Aveți acest proiect de ordine de zi în fața dumneavoastră. Așa cum știți, avem uh, uh o activitate importantă uh, această săptămână. Săptămâna trecută au fost audieri pentru comisar și săptămâna aceasta vom vota candidaturile. Mâine voi ține un discurs referitor la propriile mele priorități politice uh, pentru mandatul de 2 ani și jumătate pentru care am fost ales. De asemenea, trebuie să decidem asupra votului pe Comisia Europeană. Mai există și problema delegațiilor pe care o vom examina astăzi și uh, miercuri. De asemenea, vom discuta despre summitul G20. Consiliul a făcut o propunere pentru bugetul pe 2010 și mai există și alte puncte de asemenea. Deci avem Um, o ordine de zi foarte încărcată și voi trece prin aceasta punct cu punct. Așadar, voi trece prin uh, ordinea de zi, uh, făcând câteva comentarii și voi da cuvântul uh, oricui cere să intervină pe această chestiune. Așadar, luni, adică astăzi, există vreun comentariu privind proiectul de ordine de zi pentru astăzi? Așadar, nu există niciun comentariu. În acest caz, ordinea de zi pentru luni este adoptată. Domnul Golniș, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt. este o problemă de procedură privind competențele președintelui, care, așa cum ați spus, domnule președinte, determina uh, ordinea de zi. Regulile spun că conferința, președin, uh, conferința președinților se compune din dumneavoastră, liderii de grup și reprezentanții uh, grupului non, non-înscrișilor. Totuși, reprezentantul non-înscrișilor nu a fost în, încă numit și unii membri ai acestui Parlament v-au scris pe acest subiect și ar dori chiar să vă întâlnească și poate ar fi o idee bună, domnule președinte, să organizați o întâlnire a tuturor membrilor non-înscriși pentru ca aceștia, conform regulamentului, să-și poată alege delegatul în conferința președinților pentru ca aceasta să-și ia deciziile în mod regulamentar. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Zinimi, colegami, ce beton sprave ustalici. Voi ține legătura cu dumneavoastră și colegii noastre de-a lungul acestei sesiuni pentru a stabili o dată la care să organizăm această întâlnire. Deci, ordinea de zi pentru luni este adoptată. Haideți să trecem la ordinea de zi pentru marți. Există comentarii la proiectul de ordine de zi pentru ziua de marți. Nimeni nu dorește să comenteze în acest caz. Ordinea de zi pentru marți este adoptată. Miercuri. Există comentarii. Domnul Combendit. Dragi colegi, conferința președinților a decis prin vot să pună pe ordinea de zi de miercuri alegerea, nominalizarea președintelui Comisiei Europene. Avem o dezbatere marți după amiază asupra propunerilor pentru președinte al Comisiei. Noi propunem să amânăm votul pentru președintele Comisiei pentru simplul motiv că în 22 de zile va avea loc referendumul din Irlanda. Acest referendum este crucial pentru acceptarea sau pentru uh, respingerea tratatului de la Lisabona. Astăzi, un sondaj care a fost publicat ne spune că 62% dintre irlandezi sunt gata să voteze da. Consider că trebuie să respectăm votul irlandezilor, fie dacă suntem pentru, fie dacă suntem împotriva tratatului de la Lisabona. Dar că să numim un președinte în cadrul tratatului de la Nisa atunci când am avea posibilitatea cel puțin cei care susțin tratatul de la Lisabona, de a avea o comisie și un președinte care să fie nominalizați conform tratatului de la Lisabona, asta mi se pare aberant. Mi se pare aberant să votăm acum. În octombrie vom ști ce avem de făcut. Președintele polonez a declarat în mod solemn că va semna tratatul de la Lisabona după referendumul din Irlanda. Curtea Constituțională Cehă a declarat solemn că își va da decizia privind cele două uh, plângeri pe tratatul de la Sabona, pentru că ultima dată, în unanimitate, Curtea Constituțională Cehă declarase că tratatul este constituțional. Deci nu, exista nicio, nu mai există nicio posibilitate pentru președintele ceh ca odată ce tratatul este, este ratificat în Polonia și în Irlanda să mai spună nu. Aproape am terminat, domnule președinte, este foarte important. Parlamentul uh, își pune în balanță identitatea pe această chestiune și dacă ne-am gândit câteva minute, am înțelege că nu ne-am făcut treaba de parlamentar, nu ne-am jucat rolul. Și de aceea vă cer, uh, domnule colegi, să nu votăm acum asupra domnului Barroso, ci să votăm după ce votează irlandezii, să amânăm votul și să votăm în octombrie, dacă este necesar. Vă mulțumesc. Panie Przewodniczący, ja nie chciałem Președintele. przerywać pańskiego wystąpienia. Domnul Calembeta, n-am vrut să vă tai microfonul. Dar după cum știți, în mod normal aveți la dispoziție doar un minut pentru a vorbi. Și noastră ați depășit timpul, dar pentru uh, membrii noi aș dori să văd că liderii de grup și ceilalți membri respectă timpul de vorbire. Deci, v-aș ruga ca pe viitor să vă limitați la timpul pe care uh, îl aveți la dispoziție. Îi dau acum cuvântul domnului Schulz. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, colegul Con Bendit a preluat o cerere pe care și noi am uh, făcut-o săptămâna trecută. Noi de aceea am făcut această solicitare, pentru că ni se pare că nu este neapărat Uh, problema referendumului uh, irlandez sau a uh, curții de justiție, ci este vorba de lipsa de coeziune în politicile Consiliului și acestea creează baza pentru confuzia în care ne aflăm. Comunitatea noastră trebuie să se bazeze pe dreptul valabil la ora actuală, iar drept, tratatul valabil acum este Uh, acela de la NISA și nu avem încotro, trebuie să acționăm pe baza acestui uh, tratat. Am putea să alegem, să selectăm uh, comisarii conform tratatului de la Nisa, iar apoi să îi votăm conform uh, tratatului de la Lisabona. Asta să, votăm uh, președintele comis, uh, Comisiei pe baza tratatului de la Nisa, iar apoi comisarii pe uh, Lisabona. Ar fi o diferență între comisar și președintele Comisiei. Este un, un, ceva ce nu putem accepta, de aceea noi suntem de părere că trebuie să amânăm votul până când Consiliul se va fi uh, decis ce își dorește. Domnule președinte, ați spus că am două minute, i-ați spus colegului meu, dați-mi vă rog ale mele. Așadar, mai avem un motiv pe lângă uh, cel al lui Daniel Cohn-Bendit pentru care susținem această cerere. Mulțumesc foarte mult, domnule Scholz. Doamnelor și domnilor, Cred că domnul Dal a cerut uh, cuvântul pentru a vorbi împotriva moțiunii. Aveți la dispoziție două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă cunoașteți, îmi respect întotdeauna timpul când vorbesc. Mai întâi, nu-l înțeleg pe domnul Combendit. Ar fi trebuit deja să ceară amânarea alegerii Parlamentului European ca să așteptăm să se adopte tratatul de la Lisabona. Nu, nu, nu, asta nu e un lucru neimportant, poate după punctul tău de vedere și acum credem că din moment ce este în vigoare tratatul de la Nisa, acesta să fie aplicat până în momentul în care tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Și eu aș cere de asemenea ca înainte de a vota privindul pe Barosu să respectăm regulile până la capăt și, de și Parlamentul să aibă uh, drept țintă Lisabona. Uh, domnule Combendit, pentru că altfel n-am fi coerenți. Asta este lucru pe care aș fi vrut să-l spun. Dar, pentru ca noi să avem o comisie, cer ca după alegerile din 2 octombrie să creăm o comisie asupra tratatului existent, asupra tratatului de la Nisa, așadar. Și la momentul oportun vom discuta despre tratatul de la Lisabona, atunci când domnul uh, convendit îl va fi convins pe domnul Václav Klaus să semneze și din moment ce e gata să facă acest lucru, va face foarte repede, vom, uh, și vom uh, vota președintele conform tratatului de la Lisabona. Pentru că dacă vrem să fim coerenți, trebuie să fim coerenți până la capăt și avem nevoie de o comisie care funcționează în timpul crizei. Avem nevoie de o comisie funcțională în timpul summitului de la Copenhaga și uh, e nevoie de destul timp pentru ca uh, comisia și ansamblul colegiului comisarilor să uh, intre în funcțiune 100%. De aceea noi vă cerem ca miercuri să votăm asupra președintelui Comisiei Europene. Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Dal. Acum am ascultat vorbitori pentru și împotriva moțiunii. Acestea sunt regulile unei dezbateri privind o moțiune și atunci uh, declar deschis votul pentru această moțiune. Este moțiunea verzilor, va fi un uh, vot electronic. Votul este deschis acum. Czy wszyscy oddali głosy? A votat toată lumea? Vă mulțumesc. Votul s-a închis acum. 397 de voturi, din care 135 pentru, 248 împotrivă și 14 abțineri. Deci, această moțiune este respinsă. Dorește cineva să intervină? Aveți cuvântul. J'ai voté, mais que la lumière ne s'est pas... Domnule președinte, am votat, însă uh, aparatul meu de vot nu a funcționat, deci vă rog să mă adăugați. Uh, to był głos za czy przeciw? Musi nam pani powiedzieć. Ați votat pentru sau împotriva? Trebuie să ne spuneți. Ați votat pentru sau împotriva? Pentru. Deci a fost un vot pentru, care este un vot foarte important până la urmă. Deci avem încă un vot pentru, ceea ce schimbă oarecum cifrele, dar moțiunea este în continuare respinsă. Cine dorește să intervină? Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule. Cyrus, cred că e în partea cealaltă. Am și eu aceeași problemă, domnule președinte. Aparatul meu de vot nu funcționează și eu aș vota împotrivă dacă s-ar fi putut. Dar, din păcate, nu s-a putut. Mulțumesc foarte mult. Deci, mai avem încă un vot împotrivă. Mai sunt și alte intervenții? Cine dorește să intervină? Vă rog. My machine wasn't working. Nici aparatul meu nu a funcționat. Eu aș vota împotrivă. Văd că este mai degrabă ca un meci de fotbal. Acum suntem la, cu, la 2 la 1. Dar cred că nu acesta influențează rezultatul votului final. Domnul Sturdy, vă rog. Nici aparatul nostru n-a funcționat, domnule Sturdy? Nu, a fost foarte bine. Domnule președinte, aș dori să spun că nici aparatul meu nu a funcționat și eu aș vota pentru moțiunea. Za, rozumiem. Proszę Państwa... Bine, deci încă un vot în, uh, pentru. Am luat notă de acest lucru, spune președintele. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, o să iau acum o decizie. Din moment ce a existat o majoritate clară împotriva acestei uh, moțiuni, dar există în continuare oameni care doresc să intervină și presupun că vor să spună că aparatele lor de vot nu au funcționat cum trebuie, aș dori să vă rog să trimiteți o notificare de vot în scris și acestea se vor adăuga la cifrele pe care le avem. Acestea vor fi modificate oarecum, dar nu cred că rezultatul final se va schimba, pentru că a existat o majoritate largă și cred că voturile de la aparatele nefuncționale nu vor schimba acest lucru. Deci vă rog să le trimiteți în scris. Acum, ordinea de zi pentru miercuri. Există observații? Nu. Este aprobată. Atunci, ordinea de zi pentru joi. Nu. În acest caz, întreaga ordine de zi este adoptată și putem trece acum la primul punct al ordinii noastre de zi și dau cuvântul domnului vicepreședinte Cătălin.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 Următorul punct de pe ordinea de zi este un vot uh, pentru o propunere uh, referitoare la numărul de membri al